Okay, welcome everybody who happens to be here. Um... O să mai zăbovim puțin până să mai strâng ceva colegi. Nu am să fac anunțurile președintei unei săli goale, așa că am să le fac mai târziu, înaintea votului eventual. Cu această modificare sunteți de acord cu noua ordine de zi? Vă mulțumesc foarte mult. Așa că putem trece acum la primul raport, cadrul de guvernanță corporatistă pentru firmele europene, discutarea amendamentelor, domnul raportor, eh, raportor Ashley Fox. Ashley, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, este un privilegiu să mă adresez unei camere atât de pline de lume în această dimineață. Aș dori să le mulțumesc acelor, acelor membri care au trimis amendamente la raport. Multe dintre ele sunt binevenite și vor îmbunătăți calitatea avizului nostru către juri, comisia responsabilă pe fond. Multe dintre acestea totuși țin de competențele jurii și de aceea aceste amendamente nu pot fi acceptate de aproape cu biroul domnului Bodu, domnia sa este raportor de la juri și sunt sigur că amândoi vom putea pune pe picioare un raport bun. Aș începe prin a sublinia următorul fapt. Trebuie să avem o abordare diferită aici în raport cu ce am ales atunci când am discutat cadrul pentru companiile sau instituțiile financiare listate la bursă, când am vorbit despre instituțiile financiare, am decis să avem o abordare proporționată și să acordăm un tratament diferit instituțiilor financiare sistemice în raport cu celelalte care sunt cotate. Măsuri specifice urmau să completeze un cadru existent la nivel național și european. Aceste măsuri ar trebui să fie mai stricte decât regulile generale de guvernanță corporatistă din cauza riscului sistemic prezentat de multe instituții financiare. Firmele mari, cotate la bursă, care nu sunt instituții financiare, nu reprezintă o amenințare pentru sistemul nostru financiar în caz de eșec economic. Nu dorim de aceea să impunem o nouă birocrație pentru aceste firme. Nu vom reuși decât să afectăm în mod negativ consumatorii, creșterea economică și concurența. Regulile pieței ar trebui să poată ele singure încuraja concurența și acest parlament nu dorește să microgestioneze firmele cotate la bursă. Am văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite un set de reguli prescriptive nu au reușit să evite criza economică și au dus doar la un exercițiu birocratic inutil, la costuri suplimentare pentru firme, pentru consumatori și în acest motiv multe firme au preferat să nu fie cotate la bursă. Prin urmare, abordarea mea este absolut clară. Trebuie să lăsăm firmele simple, care nu prezintă un risc sistemic, să se autoadministreze. administreze voi evalua amendamentele și am să, promi- să propun compromisuri care se vor înscrie în logica raportului meu anterior, un raport care cred că a primit sprijin larg. Să colaborez de aproape cu domnul Bodu și cu ceilalți raportori din umbră pentru a ajunge la un acord larg. Cred că votul va fi pe 19 sau 20 decembrie. Deci aș dori să avem uh, compromisurile terminate până la sesiunea din Strasburg din decembrie. Vă mulțumesc, până președinte. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnule Golpeus, doriți să luați cuvântul? Köszönöm szépen. Először is... Uh, mulțumesc. Salut faptul că au existat foarte multe propuneri constructive, propuneri care de altfel fusese răschițate înainte, însă acum au fost mult mai bine concretizate. E foarte important un lucru și anume că majoritatea amendamentelor țin cont de Cartea Verde a Comisiei. Aceste amendamente încearcă să consolideze cadrul de guvernanță corporatistă. Mai sunt și multe alte elemente care rămân deschise, despre care în aviz nu, este, nu se vorbește, cum ar fi, de exemplu, constituirea consiliilor de administrație. Există foarte multe subiecte care ar fi putut fi abordate într-o, altfel, într-o astfel de propunere. Majoritatea amendamentelor pot fi sprijinite, însă există o serie de amendamente care, după părerea mea, merg prea departe. Mă refer aici la legislația națională. Deci sunt niște amendamente care vor o guvernanță corporatistă uniformizată și care pun în pericol libertatea întreprinderilor. Deci nu avem cum să le sprijinim. Câteva probleme pe care ar vrea să le mai subliniez. Câteva alte probleme. În ceea ce privește amendamentele formulate de colegi. Sunt de acord cu unii dintre ei. Sunt de acord cu acele amendamente în care se spune că principiul urmărit până acum nu este suficient de eficient. Se vorbește de Carta Verde și de neajunsurile din aceasta, neajunsuri care limitează lichiditățile din sistem. Trebuie să consolidăm reglementarea europeană în domeniu și sau cel puțin să rectificăm lucrurile, de exemplu să recurgem la bunele practici existente sau să reluăm informațiile pe care le oferă alții. E o propunere bună pe ansamblu. E foarte important ca toate aceste chestiuni privind guvernanța corporatistă să ne ducă la un sistem mai bun. Și de asemenea important ca și din partea Comisiei să vină cu propuneri legislative, cum ar fi, de exemplu, pentru uh, armonizarea uh, cadrelor de conducere. E important de asemenea să se țină cont de interesul societății respective. Sunt elemente care trebuie detaliate ulterior. Un alt lucru important, echilibrul între cele două sexe. Știm că există foarte multe studii care arată că prezența femeilor în consiliile de administrații are un efect benefic. Comisia Europeană ar trebui să prezintă o inițiativă în acest sens pentru o mai bună reprezentare a femeilor. Însă, după părerea mea, nu cred că ar trebui să impunem cote. De asemenea, cred că trebuie subliniată importanța unei salarizări egale în funcție între bărbați și femei. toate aceste elemente pe care eu le-am uh, enumerat uh, sunt uh, esențiale. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru propunerile de amendamente, dragi colegi, și cred că vom putea colabora foarte bine cu raportorul. Vă mulțumesc. Thank you, Wolf. Mulțumesc. Äh, mulțumesc, Vreau să-i mulțumesc lui Ashley Fox pentru acest raport și pentru explicațiile pe care ni le-a dat. Da, avem o criză a încre- de încredere. Cetățenii noștri nu mai au încredere în noi și cu toții suntem de acord cu lucrul acesta. Nu mai au încredere de noi în ceea ce privește capacitatea noastră de a gestiona sistemul economic, în ceea ce privește capacitatea noastră de a urmări, de a analiza activitățile socialiștilor, uh, societăților, îmi cer scuze. Și uh, tocmai de aceea acest raport este deosebit de important, dată fiind situația în care ne aflăm în momentul de față. E clar că trebuie să găsim o soluție prin care să le oferim aceleași șanse tuturor, prin care să întărim competiția, însă nu știu dacă am putea să spunem că acolo unde nu avem de-a face cu un uh, SIFI, ar trebui să lăsăm uh, posibilitatea companiilor de a se guverna ele însele. Eu, eu nu cred că lucrul acesta ar trebui să se întâmple pentru că n-ar exista echitate. În principiu sunt uh, de acord cu acest, această abordare aplică sau explică. Cu toate acestea trebuie să constatăm că avem deja câte un cod de conduită în majoritatea statelor membre, un cod de conduită care nu este respectat. Iar partea aceasta de explică este adeseori prea puțin folosită, societățile se ridică prea puțin la nivelul așteptărilor impuse lor în cadrul codului de conduită. În Germania, spre exemplu, există o, o mulțime de societăți în care în care șeful Consiliului de Administrație se transformă în șeful acelui gremiu care se ocupă de supravegherea activității. Ei bine, dacă se întâmplă așa ceva, dacă permitem să se întâmple așa ceva, ă, greșim enorm. Ă, ne dăm seama cu toții, bineînțeles, că în cazul în care principiul se aplică în felul acesta, le permitem ă, acelor oameni care decid politica companiei să evalueze politica pe care au decis-o uh, ei. Lucru care este uh, cât se poate de incorrect. Deci, prin urmare, cred că ar trebui să alegem un alt, o altă abordare și această nouă abordare ar trebui să garanteze, practic, uh, uh lipsa de suprapunere între aceste funcții importante în companie. Respectarea, da, bună, uh, acea, acea parte de complying, da, totul este bine, însă cred că ar trebui să mergem mai, eh, mai departe. Ar trebui să adăugăm și principiul name and shame. Ar trebui să fie publicate cât se poate de clar acele nume ale companiilor care se fac vinovate de, de eh, încălcări ale legislației. Asta pentru a le atrage atenția și a eh, celorlaltor actori de pe piață. În ceea ce privește numărul de mandate acordate celor din Consiliul de Administrație, ei bine, în Europa avem diferite sisteme. Există, de asemenea, structuri de conducere diferite, vreo două sau trei sisteme uh, diferite. Avem în, uh, în uh, un sistem pe continent, un, avem un uh, Consiliu de, de Administrație și, de asemenea, un Consiliu de uh, supliment, de supraveghere. Și mai avem apoi, în zonele anglo-americane, acel two-tier system. În uh, Irlanda, în uh, um, Anglia, în uh, Regatul Unit, în Statele Unite ale Americii, de asemenea. Care sunt caracteristicile acestor, uh, acestor sisteme? E bine, avem un singur consiliu cu personal executiv sau neexecutiv. În orice caz, în acest sistem, evaluarea are, durează mult mai mult. Însă, cu acelea, în același timp, există avantaje clare uh, vis-a-vis -vis de sistemul de pe uh, continent, uh, limitări în ceea ce privește ocuparea sau asumarea de către membrii acestui Consiliu a diferitor responsabilități care nu coincid. Mai există și un sistem în Franța și în Elveția, Acolo există o președinție activă și la vârful acestei președinții există un delegat al Consiliului de Administrație, adică o persoană care face în același timp parte din Consiliul de Administrație. Ei bine, dată fiind această situație, e clar că trebuie să rezolvăm problema mandatelor, numărului de mandate acordate. Eu consider că acest număr de mandate trebuie să fie limitat care este plafonul maxim. Ei bine, putem discuta mult pe această temă. Există o serie de studii relativ empirice cu privire la momentul în care uh, responsabilitățile asumate încep să nu-l mai supra-solicite pe individ. Ei bine, pornind de la, de la aceste studii empirice, eu consider că numărul maxim de mandate ar trebui să fie 8 la uh, președintele unui consiliu de administrație este considerat uh, este un caz special și uh, trebuie să fie numărat ca dublu. Adică dacă a folosit deja, dacă a avut deja un mandat, atunci acest mandat uh, reprezintă practic patru mandate din acest plafon maxim pe care îl propun eu de opt. Un alt lucru important este următorul. Toți membrii Consiliului de Administrație, fie că au funcții executive, fie că nu au funcții executive, ar trebui să fie continuu evaluate, evaluați ar trebui să fie evaluați de către un uh, grup de supraveghere din cadrul Consiliului de Administrație, însă și Consiliul de Administrație per ansamblu ar trebui să fie evaluat, pentru că Consiliile de Administrație nu fac lucrul acesta uh, din proprie sau uh, din proprie inițiativă, eu cred că ar trebui să fie angajate companii uh, externe care din 3 în 3 ani să evalueze activitatea consiliilor de administrație. În ceea ce privește politica de remunerare, cred că deja știm cu toții că în cazul majorității companiilor, remunerările obținute de către uh, membrii Consiliului de Administrație sunt uh, deja publicate. Însă, Cred că ar trebui să facem această cerere negru pe alb. Ar trebui să, să cerem o defalcare de asemenea a sumelor obținute de Consiliul de Administrație. Până în momentul de față există sume comune, uh, complete, totale, care sunt acordate uh, membrilor Consiliului de Administrație. Eu aș vrea să aflu care este remunerația pentru fiecare membru în parte. Uh, în ceea ce privește reprezentarea femeilor în funcțiile de ă, conducere, eu consider, la fel ca, ca și antevorbitoarea mea, că nu ar trebui să introducem un sistem de cote, ci ar trebui să le, să le convingem pe comii, companii să-și asume un uh, plan, un plan pe care să îl publice, un plan care vizează includerea femeilor în funcțiile de conducere. Așadar, un plan în care compania să spună că în 5-10 ani are de gând să angajeze în funcții de conducere un anume număr de femei. Și aceste planuri ar trebui să fie de asemenea defalcate pe planurile anuale. De asemenea, raportorul propune să renunțăm la raportarea trimestrială. Ei bine, eu nu cred că ar trebui să facem lucrul acesta, cel puțin la început. Haideți să respectăm în continuare directiva privind transparența. Se prea poate ca un astfel de raport să nu schimbe prea mult lucrurile. Da, se prea poate ca lucrul acesta să se întâmple, însă Eu consider că dacă renunțăm la acest principiu, atunci mulți ar putea interpreta într-o manieră greșită activitatea noastră. Adică ar putea spune, uitați-vă la, la ăștia, din nou vor să ne trișeze, vor să renunțe la ceea ce au decis. Și prin urmare, cred că nu ar trebui să aducem atingerea acestui principiu. Mulțumesc! Mulțumim, Pascal! Mulțumesc, domnul președinte! Voi fi mai succint decât uh, ceilalți <clears throat> doi raportori din umbră, deoarece sunt de acord cu ce spune Wolf Klintz în multe privințe și nu voi insista deci asupra amendamentelor noastre în legătură cu uh, faptul dacă aceste reguli ar trebui să fie compliant respect sau obligatorii. Dau exemplu Franței. Uh, Wolf Klin se referea la Franța. Acum există un cod de conduită al MEDEF-ului, Asociației Patronale, care nu e neapărat prea ambițios, însă care totuși nu este pus în aplicare. Deci vedem atâta vreme cât rămânem cu uh, ideea de complain or explain sau coduri de bună conduită, nu avansăm deloc sau avansăm foarte lent. Deci de aceea noi vrem o abordare obligatorie pentru a avea aceleași reguli în măsura posibilului peste tot în Europa și pentru a avea de asemenea un plan clar. În ceea ce privește cotele, Wolf Klintz nu părea în favoarea unei politici a cotelor, însă când vedem că în majoritatea țărilor care nu au astfel de cote și nu au reguli obligatorii lucrurile nu progresează. Și reiau exemplul francez. În ceea ce privește întreprinderile cotate la bursa din Paris, numărul de femei în consiliile de administrație era extrem de scăzut. Însă, de când avem o lege care fixează un obiectiv pentru 2015, lucrurile s-au pus treptat în mișcare. Deci, înainte de existența acestei legi, nu se registrase niciun progres. Nu cred că trebuie să ne temem de acest termen de cote, însă ar trebui să ne gândim și la utilitatea acestea. Deci putem încadra acest element prin lege, însă oferind un grad de flexibilitate, bineînțeles. Euh, un ultim punct. Păvcrinț vorbea despre raportul trimestrial. Cred că am putea adăuga și un element în legătură cu plus valoare. Bineînțeles, nu este textul cheie în domeniu, însă noi vrem să transmitem acest mesaj conform căruia nu ai cum să evaluezi toate întreprinderile doar în funcție de valoarea lor pe piață. Deci asta e o perspectivă pe termen scurt. Să nu uităm că multe întreprinderi au angajamente pe termen lung. Și practic asta e și miza efectelor prociclice din punct de vedere contabil. De exemplu, tensiunile actuale care există asupra datorilor suverane ar putea, ar putea fi uh, afectate anumite întreprinderi trebuie să-și asigure acțiunile în funcție de valoarea actuală, deși acestea sunt peste pe 10 ani, au o maturitate de 10 ani. Deci să nu uităm că ar trebui deci, să ne gândim și la toate acestea în aviz. Principalul uh, element, uh, remunerarea, cotele, echilibrul între bărbați și femei, uh, Ideea e să avem un cadru de reglementare obligatoriu cu o perioadă de tranziție și cu o anumită flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare. Asta e ideea noastră. Mai dorește cineva să intervină? Cu excepția mea, atunci încep. Uh, După cum spunea și raportorul, Trebuie să procedăm aici cu grijă, să vedem ce ține de competențele Econ și ce ține de juri. Sigur, unele dintre măsurile de guvernanță corporatistă se regăsesc în directiva privind cerințele de capital. Și o să subliniem aceste aspecte când discutăm propunerile respective în comisia noastră. Eu am înaintat un singur amendament deoarece mă interesează foarte mult acest aspect de respectă sau explică, aplică sau explică în materie de administrare corporatistă. Trebuie să se verifice dacă explicația este una rezonabilă în cazul în care se oferă o explicație și cred că nu trebuie să ni se aducă aminte ce înseamnă o companie de importanță sistemică. Nu e vorba doar de instituții financiare. În scandalul Enron, s-au pierdut 22.000 de locuri de muncă odată cu Enron și Arthur Anderson a avut 85.000 de angajați. Deci au fost efecte majore. Dacă ne uităm și în Europa, am avut problema Parmalat. Și în 2003, Parmalat avea 36.000, mai bine 36.000 de angajați. Scandalul respectiv a redus cifra la mai puțin de 14.000. Și aceste locuri de muncă s-au pierdut pentru că s-a recurs la derivative pentru a finanța compania. Există alte exemple de falimente care au cauzat contagiune majoră în economie și de aceea trebuie să examinăm uh, situația mai în detaliu. Uitați-vă la ArcelorMittal, care își are sediul în Luxemburg, 59 de miliarde de euro venituri și 200 de mii de angajați. Evident, asta la nivelul întregii lumi, însă probleme la Mittal ar avea un impact peste tot. Airbus are venituri de aproximativ 30 de miliarde de euro și aproximativ 54 mii de mii de angajați. Royal Dutch Shell 200 și ceva de miliarde și mai bine de 100 de mii de angajați. Sunt uh, firme deosebit de mari și dacă se întâmplă ceva rău acolo, impactul ar fi la fel de mare ca și acela unui dezastru în sectorul financiar. Prin urmare, sugestia mea ar fi fie că vă place ideea de forță obligatorie sau nu, este aceea că dacă avem procedura de respectă sau explică, în cazul respectiv vreau să știu că instituția de reglementare examinează explicația oferită și dă un verdict dacă explicația este rezonabilă sau nu. Nu vreau ca această explicație să apară doar pe un site web undeva, ci vreau să știu că instituția de supervizare și-a dat un aviz. Dacă impunem o cerință cu forță legală obligatorie, bine, dacă nu, nu, însă principiile este important, vreau să fie acolo și cred că trebuie să aplice acestor firme de importanță sistemică. Putea fi o contribuție semnificativă din partea comisiei noastre pentru că ar avea un impact economic major. Și a, acum dau cuvântul raportorului încă o dată. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că ați subliniat foarte pertinent acest aspect privind firmele care prezintă un risc sistemic și care nu fac parte din infrastructura financiară. Însă în acest caz vorbim chiar de firmele foarte, foarte mari pe care le-ați menționat și dumneavoastră, de tipul celor menționate. Aș vrea să evităm o situație de acest gen. Există o abordare în cadrul care avem uh, cerințe cu forță obligatorie pentru toate Uh, companiile listate la bursă. Nu vreau să avem așa ceva, pentru că în acest caz am descuraja companiile din a se înscrie la bursă, de a fi cotate la bursă sau să duce în altă parte, la alte burse. Și deci, ca politicieni simțim tentația că, bine, ceva trebuie făcut, atunci haideți să facem. Foarte adesea ajungem astfel să facem mai mult rău decât bine, pentru că ne băgăm nasul peste tot. Solicitarea mea ar fi să intervenim cât mai puțin posibil. Și ca să răspundem egal, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră privind echilibrul între sexe. Știu că studiile indică faptul că femeile care, ă, companiile care au mai multe femei în Consiliul de Administrație se descurcă mai bine. Aș încuraja, am încuraja aceste firme cotate la bursă să aibă femei și nu dorim cote. În ultimă instanță, firma aparține acționarilor și acționarii sunt răspunzători de modul în care firma este gestionată. Dacă ne pomenim într-o situație în care Uniunea Europeană sau guvernele naționale vor să moșească fiecare firmă, atunci acționarii respectivi renunță la răspunderea care le revine în mod normal. Cu acesta aș încheia, le-aș mulțumi raportorilor din umbră pentru comentariile făcute. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune și președinta. După cum a spus raportul deja, votăm pe 19 decembrie, ședința din această săptămână, la comisia responsabilă pe fond, iurie, în 26 ianuarie este votul. Termenul de punere amendamentelor la jur este joi, în această săptămână, dacă cumva vreți să mai eh, examinați chestiunile care țin de competența jurii. Vrem să ajungem în plenară de pe 1 martie 2012 cu acest document. Nu pot trece mai departe înainte <laughs> ca Lars, care tocmai fuge, e, e ultima lui ședință de comisie Econ, nu pleacă din Parlament, însă trece spre alte plaiuri la biroul secretarului general. Îți mulțumim, Lars. Îți mulțumim pentru toate cele pe care le-ai făcut pentru Econ. El e undeva în spatele scenei la trialoguri, însă nu o să mai fie cu noi de acum încolo. Și așa trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, propunerea pentru o directivă a Consiliului privind baza fiscală consolidată comună a societăților, CCCTB, discutarea proiectului de aviz. Raportor Marian Tyson. Marian, ai cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. După cum probabil știu deja colegii, proiectul de raport a fost trimis, a fost redactat în olandeză. Totdeauna recurg la posibilitatea pe care o avem aici, că oricum plătim destul pentru ea, raportul este în olandeză. Am citit versiunile engleze și franțuzești. Versiunea englezească este în regulă, e o problemă la amendamentul 10 în franceză și am spus-o deja secretariatului. Spun asta pentru cei care au operat pe baza textului francez. La amendamentul 10 nu se regăsește exact ce vreau eu să fie. Am redactat acest raport după ce am ascultat cu atenție primele discuții pe care le-am avut pe marginea propunerii comisiei raportorii din umbră sau înlocuitorii acestora mi-au trimis primele reacții la acea propunere a comisiei, mi-au arătat cam care ar fi poziția lor. La prima discuție am anunțat că voi încerca să redactez un raport care se bucură de un sprijin larg, după cum spunem atunci, pentru că formulăm un aviz, nu avem drept de codecizie pe aceste chestiuni fiscale. Singura șansă de a avea influență e dacă avem uh, sprijin masiv pentru acest raport și asta am încercat să fac și încerc să fac. Ce am ascultat de aproape pe raportori din umbră, gândind mă evident, la contextul concret, lumii reale în care trăim, există foarte multe probleme legate de impozitare, ce trebuie să plătească firmele, cui ce fel de venit este taxat și unde. Știi cu toții că situația economică în prezent este deosebit de dificilă, așa că trebuie să avem în vedere statele membre vizate în materie de politici fiscale în prezent. Acestea erau chestiuni toate care se aflau undeva pe fundal. Am înaintat 13 amendamente, un număr foarte mic pentru o propunere atât de importantă cum este acest CCTB, propunerea pentru CCTB. Însă asta e parte din acordul pe care cred că l-am realizat la prima noastră întâlnire, cel puțin nimeni nu s-a opus uh, propunerii mele de a ne concentra pe aspectele politice și să lăsăm toate chestiunile de ordin tehnic. Sigur, oamenii puteau să depună amendamente și pe această temă, însă nu mi s-a părut că ar fi o cale înțeleaptă de a proceda încercarea de a păstra un anumit echilibru Poziția mea, domnul președinte, este aceea că sprijin propunerea comisiei. Noi am cerut această bază de impozitare de multă vreme. Este un pas radical. Pentru că, sigur, aici e vorba de impozitare directă și Uniunea Europeană nu are foarte multe competențe în materie de taxare impozitare directă. Am avut aproximativ 5 propuneri pe impozitare directă și mai multe altele pe impozitarea indirectă. Nu au fost decât 5 în acest domeniu, așa că trebuie să ne asigurăm că într-adevăr procedăm așa cum trebuie. În ceea ce privește fondul chestiunii, știu că cunoașteți foarte bine aceste lucruri să m-aș referi puțin la contextul general și apoi aș trece la amendamente. Am înaintat un amendament în care spunea că sprijinim propunerea în fiecare zi majoritatea dintre noi subliniem nevoia de integrare economică și fiscală sporită în Europa. E bine, această propunere prezintă un pas exact în această direcție putem să ne sporim gradul de competitivitate printr-o integrare fiscală sporită. Sigur, parlamentele naționale au probleme cu chestiunile de subsidiaritate implicate aici. Comisia a dat la o parte aceste obiecții, spune că dacă înțelegi chestiunea, că ești fondul chestiunii, totul se reduce la o întrebare de a elimina anumite distorsionări și o birocratizare excesivă a pieței interne. Comisia spune că se pot elimina aceste lucruri numai dacă există o propunere europeană de simplificare a procedurilor administrative. Să avem un fel de ghișeu unic pentru această bază fiscală. În urmare, transparență sporită, o eficiență sporită a sistemului de impozitare face Uniunea mai atrăgătoare pentru investitorii externi în același timp, pentru că atunci când vor să investească în Europa, nu trebuie să se gândească unde sunt diferitele filiale sau sedii centrale. De asemenea, este bun pentru acele firme care doresc să demareze proiect transfrontaliere. De asemenea, permite ca deciziile cu caracter comercial să fie luate pe baza criteriilor economice și comerciale și nu pe baza unor considerente fiscale, unde se pot plăti impozite mai mici și cum. De asemenea, ne referim și la impozitarea dublă și la evaziunea fiscală. Propunerea sugerează un sistem opțional, nu obligatoriu. În prima discuție, unii au spus că s-ar prefera o obligativitate în acest caz, deci să fie un lucru care să impună firmelor. Toate ar trebui să folosească aceeași bază fiscală europeană. Există argumente pro și contra. Dacă ar fi să visăm la o Europa ideală, în care am vrea să trăim și eu aș spune, da, haideți să impunem această obligativitate, pentru că la urma urmelor asta va trebui să avem. Însă, să ne gândim la lumea în care trăim, la lumea reală. Și formularea actuală ne arată că propunerea se bazează pe un sistem opțional. Dacă ar fi să înaintăm un amendament în acest sens, am schimbat toată propunerea de un sistem opțional la un obligatoriu. Ar fi o propunere absolut radicală. Cine vrea se poate alătura sistemului firme mici, firme mari, Însă dacă facem acest lucru obligatoriu, să ne, va trebui să ne gândim cui impunem această cerință, să decidem și nu, nu e timpul să facem să luăm astfel de decizie. Dacă mi impune un caracter obligatoriu, îmi face propunerea foarte, foarte radicală. Deja ideea de bază fiscală comună e, e o idee destul de îndrăzneață. Însă, demersul este un, încă experimental. Trebuie să vedem care sunt concret, care vor fi avantajele unui astfel de sistem, să vedem ce probleme ar putea să apară. Deci, haideți să începem cu un sistem opțional ar fi cea mai bună cale de urmat, cale pe care o sprijin și eu. Să mă tem că acei colegi care vor obligativitatea au dreptate, cel puțin pe termen lung. Prin urmare, aș propune să includem și această dimensiune opțională într-o clauză de revizuire o clauză care se referă la modul în care veniturile se distribuie fiecarei țări. Însă, eventual, această secțiune ar trebui să includă și o analiză a modului în care sistemul este pus în aplicare, cum se utilizează acest sistem și chestiunea dacă acesta să rămână opțional sau mai târziu să devină obligatoriu. Același lucru se aplică și domeniului de aplicare al armonizării să armonizăm și rata de impozitare, să fie o cotă minimă, aceeași cotă peste tot. Mulți au cerut uh, cote minime. Acest lucru ar putea fi realist de contemplat în Europa. Personal nu mă opun unei astfel de idei, însă cred că în stadiul actual, mai ales dacă ne gândim și la situația finanțelor publice din multe state membre, Cred că un astfel de proiect n-ar ajunge nicăieri. Nu, trebuie să lăsăm marjă de manevră statelor membre, să lăsăm pe ele să decidă baza de impozitare, cotele de impozitare pentru uh, firme. Și să vedem peste câțiva ani dacă această CCTB măcar a ajutat la sporirea transparenței în materie de bază fiscală. să vedem dacă a încurajat competitivitatea sau nu. Probabil o să vedem că acest lucru nu asigură sporirea competitivității, dar trebuie să reexaminăm situația peste 5 ani, după 5 ani de aplicare. Și aș ruga pe acești colegi care vor să aibă și cote armonizate să se gândească eventual această chestiune ar putea fi făcută în viitor. Consolidarea profiturilor și pierderilor transfrontalieră este absolut esențială. Nu am depus niciun amendament, tocmai pentru că chestiunea este deosebit de importantă. E important să se poată consolida aceste profituri și pierderi transfrontalier, pentru că astfel raportul își pierde toată rațiunea de a fi. Deci trebuie să includem și această idee de consolidare. în ceea ce privește formula de distribuire a venitului între diferitele state membre, Comisia Europeană a prezentat o propunere o propunere pe care o consideră a fi deosebit de solidă. parametrii aleși pentru distribuirea veniturilor sunt parametri preciși, sunt parametri previzibili, sunt parametri relevanți din punct de vedere economic. Aceste criterii urmează să fie incluse și ele în revizuire, în clauza revizuire și de asemenea important este acest unic ghișeu pentru a evita birocratizarea excesivă. Mulți au spus că această CCCTB, în forma propusă de comisie, face complet abstracție de regulile de contabilitate. Și asta e adevărat. Însă pe mine, ca raportor, nu mă declar, nu mă deranjează acest lucru. Cred că e bine. Pentru că dacă începem să discutăm norme de contabilitate, inevitabil o să ajungem la problema standardelor internaționale de raportare financiară care se aplică firmelor cotate și sistemul nostru de impozitare ajunge practic să fie dependent de un grup privat, non-politic, care decide regulile respective. Deci regulile de contabilitate o să ajungă să ne dicteze care ar trebui să fie sistemul corporativ și nu vrem așa ceva. Prin urmare, nu m-a deranjat această separare de regulile de contabilitate, însă știu că pe unii a deranjat. Știu că la Comitetul Regiunilor uh, s-au pomenit multe îngrijorări în legătură cu impactul regional, se temeau că își vor pierde autonomia fiscală. Însă, trebuie să recunoaștem că fiecare țară își are propria structură administrativă și, prin urmare, statele membre vor trebui să vadă cum funcționează lucrurile în structurile lor interne. Există niciun obstacol pentru statele membre care au un sistem uh, regionalizat. Nu va fi nicio problemă pentru ele să pună în aplicare acest CCTB. Am adăugat la această clauză de revizuire o, o mențiune conform care trebuie să facă un studiu de impact și asupra IMM-urilor, să vedem dacă IMM-urile rămân în sistem, dacă sistemul este folositor pentru ele și acest lucru va trebui să fie reexaminat. IMM-urile creează foarte multe locuri de muncă în Europa și, prin urmare, impactul asupra acestora trebuie să fie inclus. Mai sunt câteva amendamente de mică amploare care nu necesită explicații suplimentare. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru ajutorul uh, oferit și aștept să primesc comentarii și contribuții și pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Liam, sunt convinsă că vrei să iei cuvântul. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mărturisesc că eu am... că nu știu exact ce să cred despre acest aviz. Ca socialist și federalist, bineînțeles că totdeauna mi-am dorit o mai mare armonizare fiscală în Uniunea Europeană. Deci, din principiu sunt pentru crearea unei baze fiscale comune consolidată pentru armonizarea impozitului asupra societăților. Însă, când citim propunerea de directivă a Comisiei, vedem că nu acesta este obiectivul Comisiei. Singura motivație afirmată și e să ușureze activitatea întreprinderilor care uh, lucrează în mai multe țări membre. Deci astfel Comisia dorește să le dea societăților posibilitatea de a opta pentru această bază fiscală comună consolidată, dacă le convine sau nu. În schimb, textul Comisiei nu spune nimic uh, în ceea ce privește echilibrul uh, între capital și uh, forța de muncă sau între posibilitatea de a îmbunătăți controlul fiscal al întreprinderilor. Și ce e mai grav, nu vedem nimic în ceea ce privește combaterea dumpingului fiscal sau despre uh, cursa fiscală pe care o fac uh, societățile în momentul de față. În mod deschis, Comisia mm, face apologia concurenței fiscale și exclude orice armonizare a ratei de impozitare a întreprinderilor. În expunerea de motive citim că e greu să se prevadă efectele exacte ale acestei baze comune în ceea ce privește veniturile fiecărui stat membru și că asta va depinde la urma urmei de uh, alegerile strategice făcute la nivel național. Ce înseamnă asta? Statele membre trebuie să se descurce cum pot ele pentru a nu-și vedea veniturile scăzute în mod uh, uh clar. În ceea ce privește veniturile fiscale, care sunt nesigure, se vorbește și de problema gestionării unui al 28-lea regim fiscal, asta pentru administrațiile fiscale. Deci, dragi colegi, vă spun clar, dacă adoptăm un sistem opțional, fără o, o rată stabilită, cu un prag clar, deci nu ne-ar ajuta cu nimic. Trecem prin criza economică cea mai gravă Statele membre trebuie să își reducă deficitul drastic pentru a-și reduce datoriile. Unii vor să consolideze pactul de stabilitate pentru a controla bugetele naționale și pentru a sancționa țările care nu își uh, respectă îndatoririle. Deci în momentul ăsta noi, eurodeputații, ar trebui să votăm în favoarea unei propuneri despre care și Comisia recunoaște că nu știe care va fi impactul asupra finanțelor publice. Comisia acordă clar prioritatea interesului întreprinderilor uh, în detrimentul uh, cetățenilor europeni, la urma urmei, care sunt uh, afectați din plin de criza actuală. Singura cale ca această bază fiscală comună consolidată să devină un progres ar fi obligativitatea acestui obligatoriu și nu retroactiv. Și ar fi important să se stabilească o rată minimă pentru impozitul asupra societăților. Da, putem avea un model fiscal ca cel din 1972 pentru a evita distorsiunile denaturările legate de alocarea capitalului între diferite țări membre. Doamna Tyson spune că evaluarea directivei la 5 ani de la intrarea în vigoare să fie momentul în care ne vom gândi la un sistem obligatoriu și când vom merge mai departe în acest domeniu. Însă 5 ani e o perioadă prea lungă. Efectele retroactive ale unei consolidări ar putea fi foarte păguboase. Dacă nu putem avea un sistem obligatoriu și cu o rată unică, atunci mai bine să lăsăm deoparte partea de consolidare și să rămânem doar cu o armonizare a bazei uh, comune uh, obligatorii. Ar fi o soluție din oficiu, practic, din start. Însă astfel noi am avea o rata impozitării mai transparentă și l-am am împiedicat statele membre să mai uh, practice formele mai mult sau mai puțin ascunse de dumping fiscal pe care le vedem în momentul de față. Silvi, mulțumesc, Marian, pentru munca făcută. Pentru mine e foarte bine că sunt redactate textele în, în neerlandeză, nicio problemă. Important e să fie traduse. Și data asta așa a fost. Eu sunt oarecum uimită de contextul în care luăm aceste decizii. Nu ne aflăm în orice moment din construcția europeană când ne spunem că avem suficient timp să facem lucrurile așa cum trebuie, să ajungem la o înțelegere între noi. Trebuie să ținem neapărat cont de contextul actual, o criză extrem de gravă, să vedem de asemenea ce semnale trebuie să transmitem noi economiei și cetățenilor pentru ca Europa să devină mai competitivă și mai solidă. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să o luăm pe o cale sau pe alta, însă să nu uităm asta. În al doilea rând, sunt de acord cu anumite comentarii făcute de Liam, însă pe mine nu mă uh, Uh, deranjează ideea de a reduce costurile pe care le au întreprinderile, întreprinderi de pe piața internă care vor să se implanteze în mai multe țări. Deci nu văd de ce ar fi rău să reducem birocrația și costurile lor. În schimb, mă deranjează puțin lucrurile din perspectiva pieței interne. A priori, Comisia dorește să relanseze piața internă. Să dacă într-adevăr vrem să avem din nou creștere economică, să consolidăm zona euro, atunci mi se pare destul de uh, ne-a venit să prezentăm ceva opțional. Mă întreb dacă ar exista o contradicție între a spune că, pe de-o parte, suntem pentru sistemul opțional, așa cum propune Comisia, pentru cei care vor să fie opțional, însă în zona euro să avem niște prevederi de tip cooperare consolidată, nu știu, să găsim noi formularea juridică potrivită pentru a avea un sistem cu obligativitate mai crescută. Și să avem și o opțiune uh, pe lângă toate acestea. Deci dacă rămânem cu sistemul opțional în contextul actual în zona euro, nu cred că facem prea multe. Nu am putea oarecum să combinăm reticențele și dorințele altora, reticențele unora și dorințele altora. În ceea ce privește argumentul subsidiarității pe care tot ne flutură prin față parlamentele naționale, e un argument care nu ține deloc. Dacă vrei să închizi piața, piața internă, o închizi, însă să nu mai vorbească ei atâta despre faptul că avem nevoie de o piață internă. Da, e nevoie de o anumită doză de emulație. Fiecare țară trebuie să aibă o anumită marjă, însă e mai acceptabil să avem un cadru comun de bază uh, fiscală comună cu o rată, să zicem, stabilită, însă ar fi bine ca statele membre să poată să aibă, să zicem, anumite elemente care le oferă un avantaj. Însă, ca lucrurile să se schimbe. Nu știu, eu cred că ar trebui să propunem altceva. Și Marian nu cred că ar trebui să spunem că țările care vor să progreseze vor neapărat să facă presiuni și asupra celorlalte. Nu, eu cred că e important să discutăm, să vedem ce credem noi că este util în zona euro. Am văzut un amendament care face aluzie la pactul Euro Plus, adoptat deja de Consiliul European, în care se face trimitere la fiscalitate și cred că nu îl putem trece cu vederea. Mulțumesc și, bineînțeles, putem discuta și pe viitor pentru a perfecționa textul. Mulțumesc. Ivo. Eh, dobrý den, dobrý den, paní předsedkyně. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor. Doamnelor și domnilor, mi-am pregătit notițele în limba engleză, însă voi încerca să mă exprim în eh, cehă. De la bun început Țin să spun că eu uh, tind să iau partea doamnei Tyson, deoarece ce ei abordă, dumnea abordă lucrurile cunoscând foarte bine domeniul. În acest domeniu, dumneai a avut datoria de a împăca apa cu uleiul, să zic așa. Există persoane aici care doresc o armonizare completă a sistemului uh, de impozitare. Pe de altă parte, există alți oameni în comisia noastră care cred că această concurență fiscală e ceva sănătos atât pentru piața internă cât și pentru Uniunea Europeană. Iar rolul doamnei Tyson este un rol foarte dificil din acest punct de vedere. Și după ce am ascultat uh, cu atenție ceea ce ne-a spus dumnea ei, Cred că am încercat să ajungă la un echilibru foarte delicat, delicat între aceste două abordări extreme. Și de aceea cred că ceea ce a făcut dumneai e foarte chipzuit. Și cunoscând-o pe doamna Tyson, știind care este activitatea dumneai, știu că ea și-ar dori aici o armonizare, însă dumneai ține cont de faptul că opiniile sunt divergente aici, deși uh, abordarea armonizării este majoritară, însă nu este unica. Deci de aceea țin să o laud pe doamna Tyson pentru tot ceea ce a făcut. De asemenea, cred că ei abordează lucrurile cunoscând foarte bine contextul în care apare această propunere. Eu sunt um, aici în Parlamentul European de aproape șapte ani și de câte știu eu, această bază fiscală comună consolidată ne-a tot uh, însoțit ani de zile, sub o formă sau alta. Trecem acum prin niște condiții economice foarte grele și cred că a venit momentul să uh, prezentăm această propunere. Deci uh, spun și aici că doamna Tyson a știut cum să abordeze lucrurile știind cât de delicat este contextul actual. La Consiliu cred că va exista unanimitate, iar doamna Tyson o gândește și dumneavoastră în raport acest lucru. Văzând evoluția actuală a situației în Uniunea Europeană, cred că am putea crede că în anumite zone din Uniunea Europeană va, va exista o rată armonizată a impozitelor înainte de intrarea în vigoare a CCTV. Deci cel puțin asta cred eu. De asemenea, există mai mult, am înaintat mai multe amendamente la raportul doamnei Tyson. În acest amendament spun că acest uh, sistem ar trebui să fie pe bază voluntară. În al doilea rând, nu toate IMM-urile au nevoie de un astfel de sistem. Adevărul e că IMM-urile au un volum mult mai mic de, de lucru, nu sunt active la nivel internațional, deci foarte puține sunt active la nivel internațional, deci nu avem cum să spunem că fiecare companie are nevoie de această bază fiscală comună consolidată. De asemenea, după ce am văzut întorsătura pe care au luat-o lucrurile din punct de vedere economic, deci sunt convins că stimulentele pentru a soluționa situația ar trebui să Uh, rămână la latitudinea statelor membre. E mai bine, e mai flexibil și asta ar oglindi mult mai bine tendințele actuale din punct de vedere economic și ar fi de asemenea mult mai rapid să acționeze astfel decât uh, printr-o soluție internațională. Deci în acest uh, context eu nu știu de ce există atâta neîncredere față de soluțiile găsite de statele membre. Și în ultimul rând, uh, doamnă președintă, eu cred că ceea ce ne-a propus doamna Tyson e foarte dibaci. Mă refer la această perioadă de evaluare de 5 ani a proiectului, evaluarea eficienței acestea. Doamna Tyson spune clar că pot exista mai multe abordări, însă nu există uh, o siguranță de plină în legătură cu efectul benefic al acestei măsuri. Asta e clar. Mulțumesc, Pascal. Marian, I do Marian, sunt de acord cu tine. Dacă vrem ca glasul Parlamentului să fie auzit aici unde nu suntem uh, colegiuitori, deci ar fi bine să avem o majoritate cât mai largă. Da, ăsta ar trebui să fie scopul nostru. Însă dezbaterea pe care o avem ne arată în ce parte Uh, se poate afla majoritatea. Uite, un uh, eurosceptic declarat tocmai te-a lăudat. Însă asta poate <laughs> arată că balanța se îndreaptă în partea greșită a spectrului politic din Parlamentul European. Dar e important să avem un consens între principalele patru uh, familii politice. Și a trebuit să fim mai curajoși în cele două privințe importante pe care le-ai prezentat tu. Sunt de acord cu Silvie. E o problemă de piață internă, chiar și de concurență, aș spune eu. Și tu vii din lumea asta. Dacă ești un IMM în Flandra, practic nu prea ai uh, prea multă flexibilitate. Trebuie să uh, plătești impozitul uh, impus de statul belgian. Dacă ești însă o multinațională cu sediul în Belgia, e bine, atunci poți să-ți optimizezi costurile și să folosești toate tertipurile pe care le oferă sistemul, toate neajunsurile din uh, definiții și din uh, ratele de impozitare pentru a-ți optimiza situația. Și practic pentru uh, a nu plăti guvernului contribuția pe care o datorez. Deci dacă ești mare și tare, poți să scapi, dacă ești mic, n-ai ce să faci. Asta e, plătești. Deci pe piața internă cred că ar trebui să ne îndreptăm nu doar către acest CCTB, ci și către o convergență a ratelor de impozitare. Ce facem noi? Practic, noi, dacă avem uh, acest aspect opțional, vom crește complexitatea, având practic 28 de regimuri fiscale. Și asta nu răspunde obiectivului de a avea mai multă simplitate. Deci dacă avem un uh, sistem obligatoriu, avem niște costuri de convergență, de tranziție pentru toată lumea, însă stai costul pentru orice modificare majoră. E o parte din ecuație, însă trebuie să vezi dacă ai mai mult de câștigat cu această schimbare sau nu. Și eu cred că da. Deci nu ne putem permite să soluționăm acest aspect al, al caracterului opțional ulterior. Și dacă cele patru mari grupuri pot ajunge la o înțelegere și, într-adevăr, vedem că putem să ne îndreptăm cu toții către un sistem obligatoriu. Deci, dacă putem fi de acord cu așa ceva, haideți să o spunem acum clar răspicat și să nu lăsăm lucrurile pe mai târziu. Haideți să testăm lucrurile și să vedem dacă putem ajunge la un acord. Și dacă putem ajunge la un acord, haideți să o facem. Acum, arm, har, armonizarea ratei. Eu aici nu-mi doresc o rată unică, ci uh, mai o marjă, așa cum avem și la TVA. Irlandezii au dreptate când spun că nu suntem cu toții egali, nu cu toții ne aflăm uh, în același loc geografic față de centrul Europei. și trebuie să găsim o cale de a compensa pentru dezavantajul fizic. Și nu neapărat de dragul unei concurențe sănătoase trebuie să facem așa ceva, însă trebuie să avem deci o, o, o bandă o... între aceste rate de impozitare. Vorbeam cu cineva pe care îl cunoștem foarte bine, Iv, care încă e premier aici în țara noastră. Și el îmi spunea clar că premier belgian, mă opun acestui lucru dacă nu avem amândouă lucrurile. Baza comună consolidată și ratele. Dacă nu o facem, dacă nu avem amândouă lucrurile, nu vom face decât să încurajăm concurența și vom accelera practic această cursă cu capul în zid. Și eu nu-mi doresc așa ceva. Deci fie avem amândouă elementele, fie nu avem nimic. Însă trebuie într-adevăr să avem o convergență mai mare a ratelor, însă spun, nu o mărime unică pentru toată lumea. Chiar dacă la TVA eu aș cere o armonizare totală. În cazul acesta, la impozitul asupra societăților, eu aș lăsa o marjă de flexibilitate statelor membre. Și să revin la context. nu mai un element uh, acum pe ordinea de zi, însă cu puțin timp în urmă uh, Mercozi, Sarkozy și Merkel spuneau că vor o convergență între cele două economii majore din Europa. Da, asta vrem și noi, verzii. De altfel, în Benelux am spus că ar trebui să ne alăturăm aceste inițiative cât mai repede pentru a putea co-negocia și nu pentru a fi nevoiți să ne alăturăm la ce au stabilit alții. Însă ar fi bine să avem o abordare comunitară, asta ar fi și mai bine. Deci, haideți să uh, încercăm apele aici la noi, să vedem dacă putem să vedem dacă suntem de acord, dacă putem ajunge la un acord. Deoarece ar fi un mesaj clar din partea Parlamentului pentru ambele măsuri. Ar fi o parte din soluția la criză și știu că nu toți suntem de acord, însă putem avea o majoritate democratică? Dacă da, atunci eu sunt de acord deci aștept amendamente pe această temă, însă vrem o majoritate puternică, să vedem cât de departe putem să mergem împreună, să cu cât mergem mai departe, cu atât mai bine. Surprisingly, I have Gay Mitchell on the list. <laughs> well, thank you, President. Gay Mitchell. For... Gay Mitchell, mulțumesc. Îi mulțumesc și eu uh, lui Marian pentru acest uh, dosar important. Le mulțumesc și colegilor pentru contribuțiile interesante din această dimineață. Însă, haideți să îndepărtăm un uh, mit aici. Dacă am aprobat asta în 2013, punerea în aplicare ar fi în 2016, deci nu cred că ne-ar ajuta la soluționarea imediată a acestei crize cu care se confruntă Uniunea Europeană. Deci ar trebui să nu avem niște așteptări prea mari. Și chiar și atunci am avea o schemă opțională, iar statelor membre le va fi nevoie de mult mai mult timp. În alte țări, în SUA, de exemplu, au, acolo au o monedă unică. Și, de exemplu, în Delaware, marea majoritate a companiilor uh, de IT, deci sunt înregistrate acolo. De ce? Deoarece au o impozitare mult mai favorabilă decât în alte părți din, din UE. Și domnul Monti, în raportul său, spunea un lucru, și anume, concurența fiscală e un aspect de dorit din Uniunea Europeană în situația sa actuală. Însă cred că ar trebui să ținem cont de faptul că avem nouă parlamente naționale care și-au exprimat uh, reținerile în ceea ce privește articolul 2 legat de principiul proporționalității și subsidiarității. Și asta mă obligă să spun că probabil și mai multe parlamente și-ar fi exprimat părerea, de exemplu și în Irlanda. Cred că ambele camere și-ar fi exprimat uh, reținerile, însă a avut loc o reformă, de exemplu, în țara noastră. Eu cred că mai sunt încă multe de făcut în această discuție pe care o salut. Și ca membru dintr-o țară mică, aș spune că dacă n-ar fi pe placul Franței și Germaniei, nu am avea argumentele pe care le avem aici. Se presupune că vorbim despre ce e mai bun pentru Uniunea Europeană. Și chiar dacă nu e uh, în favoarea intereselor irlandeze, eu sunt totuși deschis să văd ce e bun pentru Uniunea Europeană, deoarece pe termen lung avem cu toții de câștigat. Am văzut ce s-a întâmplat cu pactul de creștere și stabilitate. Țările mici au fost uh, trase la socoteală, ar trebui să respecte toate detaliile, însă țările mai mari nu au respectat regulile și nu au pățit nimic. Deci am anumite rețineri în legătură cu anumite opinii exprimate astăzi aici. Eu nu cred că e ceva ce se va întâmpla ușor de azi pe mâine și că ne va soluționa criza actuală. Eu cred că ar trebui să ținem cont, în primul rând, de subsidiaritate și proporționalitate. Și pe lângă asta aș vrea să aud și celelalte argumente, însă am mari rețineri în legătură cu o serie din argumentele prezentate până aici. Mulțumesc, Ildeche! Mulțumesc foarte mult! În primul rând, ca punct de plecare, aș vrea să vă spun că sunt de acord cu doamna Tyson, cu colega noastră, sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și cu modul în care vede lucrurile. Totuși aș avea câteva elemente pe care țin să le exprim. Deci, în primul rând, se spune că scopul nostru este să creștem competitivitatea, să sprijinim creșterea și să reducem birocrația. Studiul pe care l-a publicat Comisia în timpul președinției maghiare uh, uh, conținea niște cifre privind creșterea economică, cifre care nu ne linișteau. De exemplu, pentru Ungaria creșterea era de 1% doar. Ei bine, ne aflăm în recesiune și ne întrebăm ce va poate face această bază fiscală comună consolidată. Chiar dacă data de punere în aplicare în e 2016, nu cred că această bază fiscală ar soluționa lucrurile și nici nu cred că e momentul să introducem așa ceva. Deci aș vrea să întreb comisia, studiul respectiv a fost actualizat în funcție de situația actuală? Deci care este impactul asupra creșterii economice pe care îl poate avea o astfel de bază fiscală comună consolidată? Vom avea creștere peste tot și ce s-a întâmplat cu țările mai vulnerabile? Acum, alte întrebări. Să intrăm în detalii. Ce măsuri introduse de acest sistem vor crește birocrația. Care este costul acestui sistem? După părerea mea, nu e uh, o plus valoare pentru Uniunea Europeană. Și ce se va întâmpla cu statele membre? Eu mă gândesc aici la auditul fiscal, la controlul fiscal. Costurile vor crește. M-am uitat de asemenea și la formula de repartizare, de distribuire proporționată. Și am impresia că pentru diferitele state membre sunt uh, evaluați factorii în mod foarte diferit. De exemplu, costurile pentru venituri, pentru alcătuirea acestora. De asemenea, comparabilitatea și gestionarea întregului ansamblu. Deci mie mi se pare că nu e chiar așa ușor. Conținutul acestei formule nu, nu mi-e clar. Sunt niște chestiuni esențiale, după părerea mea, hotărătoare în ceea ce privește atitudinea pe care o vor avea statele membre, dacă vor fi pentru sau împotrivă. Unele state au reținere în ceea ce privește introducerea unei baze fiscale comune consolidate. Ungaria este printre aceste țări. Sunt de acord cu marile linii, însă rămân probleme deschise și ar trebui să avem mult mai puține astfel de probleme. Thank you very much, uh, Peter. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc. Vreau să-i spun lui Marian că, într-adevăr, IMM-urile sunt uh, afectate în mod disproporționat. Asta ne îngrijorează pe toți, deoarece e un domeniu care are un potențial de creștere. Bineînțeles, marile corporații au uh, alte avantaje, au, uh, beneficiază și mai mult de investițiile străine directe și de aceea cred că ar trebui să fim ambițioși, să știm ce vrem să facem cu această bază fiscală comună. Sunt de acord cu domnul Lambert. Și vorbim cu premierul său, știe că multe țări au acum o situație complet diferită. Deci dacă vom lăsa țările mari să stabilească nivelul minim, atunci vom vedea acea cursă pentru a avea un nivel cât mai scăzut. Gay Mitchell Anumite țări sunt considerate paria din cauza atitudinii pe care au. Eu cred că e incorrect și eu cred că ar trebui să ținem cont de baza industrială a fiecărei țări, de configurația fiecărei țări. Și după aceea să vedem ce putem face pentru creșterea veniturilor. Impozitarea și veniturile din impozite nu se referă doar la niște abordări armonizate. E vorba de cum folosești acei bani într-un domeniu respectiv. E vorba de folosirea celor bani pentru cheltuielile guvernului. Deci trebuie să găsești o cale logică de a face legătura cu convergența și armonizarea uh, impozitelor. Următorul pas. Deci să nu ne limităm doar la două țări care se ceartă legătură cu rolul BCE-ului. Ar trebui să fie implicată întreaga Uniune Europeană. E vorba de comerțul intracomunitar care ne face niște jucători internaționali și atâta timp cât există divergențe de opinie, Marian, raportul merge în direcția cea bună, însă atâta timp cât avem aceste opinii limitate și divergente, nu vom avea mari rezultate și nu vom avea mare impact în, la nivel internațional. Mai avem jumătate de oră, spune doamna președinte, nu mai dorește nimeni să intervină, cu excepția lui Filip. Mă bucur să văd că aveți o dezbatere interactivă aici și comisia va interveni de asemenea. Însă Filip vrea să reacționeze la ce spunea Ildeco. Nu, vreau să reacționez la ce spunea Gay Mitchell. Cred că noi doi am putut avea dezbateri uh, la rece în legătură cu situația din Irlanda. Știi că niciodată n-am dat vina pe Irlanda ca fiind vinovată de ceva. Cu toți avem anumite elemente din legislație care, practic, sunt elemente de paradis fiscal, deci ar trebui să facem ceva împreună și să nu dăm vina doar pe un stat. Singurul lucru care mă deranjează e trimiterea la Delaware, din Statele Unite ale Americii. Pentru mine e ceva groaznic. Da, poți să te duci în anumite locuri să, de exemplu, ai 2000 și ceva de companii registrate într-un singur sătuc. Pentru mine asta e fraudă fiscală, poate că e legal. Deci eu nu aș vrea să avem așa ceva în Europa. Da, exemplu SUA ca exemplu bun. Domnul Mitchell, eu spuneam că într-o Uniune unică poți avea așa ceva. Însă eu nu mi-aș dori așa ceva. Eu aș dori totuși să există flexibilitate în cadrul acestui sistem. Deci sunt complet de acord cu ce ai spus. Da, într-adevăr, nu ar trebui să avem două țări majore care ne hotără soarta. Vrem să avem o abordare comunitară și pentru a face așa ceva trebuie să ținem cont de nevoile fiecărei țări, deci nu doar de nevoile câtorva țări. Deci asta e tot ce vrem să spun și aștept, bineînțeles, să colaborăm. Silvi, dorești și tu să intervii. Da, vreau și eu să subliniez acest lucru. Nu știu câte interviuri am dat eu la radio și televiziunea irlandeză și sunt conștientă de cât de delicată este această chestiune în Irlanda. Însă, pe de altă parte, nu vreau ca nimeni aici să creadă că toți deputații francezi și germani sunt de acord cu guvernele lor și că doresc să facă ce spun acestea. În anumite rapoarte am arătat că pot avea o abordare pro-europeană, generală, largă și cu toți ar trebui să ne gândim așa. Să vedem lucrurile așa cum sunt ele acum și să nu gândim teoretic doar. Poate că ne confruntăm cu o recesiune. Ce înseamnă asta? Că va trebui să ne ajutăm între noi și să nu luptăm uh, unii cu ceilalți în zona euro. Deci, împreună trebuie să găsim niște soluții bune. Acesta este spiritul pe care mi-l doresc eu pentru lucrările noastre și sper că îți dai seama că suntem conștienți de sensibilitățile existente. Știu că nu e ușor să înțelegi ce vrea Franța, ce vor Franța și Germania, însă e important totuși să vedem că există această dorință de a progresa. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Marian, bineînțeles, la sfârșit, însă dacă vrei să intervii și acum, ai cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, am auzit mai multe lucruri aici. Ivo m înțeles bine când a spus că opinia mea personală nu se oglindește neapărat în raport. Uh, da, eu trebuie să acționez în calitate de mediator cumva aici. Deci trebuie într-adevăr să fac ceva. Și sper că pot da un impuls lucrurile și că pot avea un uh, efect pozitiv asupra Consiliului care va trebui să hotărască prin unanimitate. Cred că trebuie să facem ceva. Însă înțeleg și îngrijorările colegilor. Îi înțeleg pe cei care spun că va trebui să găsim o majoritate și să încercăm să mergem mai departe. Trebuie să așteptăm să vedem ce va fi și în amendamente, însă aș vrea să spun două lucruri. Din observațiile colegilor am văzut ceva ce apare cam de fiecare dată când discutăm despre impozite, și anume că nu prea avem uh, încredere în administrațiile fiscale. Ca și în cazul TVA-ului, de exemplu, unii spun cum putem ști exact ce se întâmplă între administrațiile fiscale. Uh, lucrurile sunt controlate așa cum trebuie ca să fac controlul atât de strict cum trebuie și bineînțeles fiecare crede că sistemul de control și monitorizare din țara proprie e mai puternic și asta e o mare problemă deoarece dacă nu avem încredere între noi și în diferitele administrații fiscale, atunci nu putem face așa ceva. Deci întrebarea e dacă avem timp pentru a pregăti terenul. Ca cetățean și ca membru al Parlamentului European, am convingerea că va trebui să facem mai multe pentru integrare. Va trebui să depindem mult mai mult de administrațiile fiscale din celelalte țări. Trebuie să facem totul pentru ca lucrurile să se întâmple așa cum trebuie, însă am văzut această neîncredere care există și îngrijorările existente. Domnul Mitchell a intervenit și el și a văzut, a spus și el clar că atunci când o țară mare nu respectă regulile, nu se întâmplă nimic, însă când unul mic face ceva ce nu nu e legal, imediat e tras de urechi. Deci, pe de o parte, trebuie să vedem ce se întâmplă cu, cu pactul de creștere și stabilitate. putem avea și o revizuire din partea Curții Europene de Justiție. Deci oricine poate adresa o întrebare uh, din aia înaintea procesului și asta înseamnă că fiecare țară este egală în fața Curții Europene de Justiție. Însă la pactul de creștere și stabilitate nu avem așa ceva. Doamna Merkel cere să se introducă asta. Vom vedea dacă funcționează sau nu. Însă nu ai cum să compari uh, pactul de stabilitate cu baza fiscală comună consolidată. Prin pact uh, e drept că țările au fost tratate diferit în funcție de mărime, însă la baza fiscală comună consolidată lucrurile se vor întâmpla altfel. Și acum, direcția încotro ne îndreptăm. Eu cred că nimeni nu poate răspunde precis la această întrebare. Chiar dacă am avea un sistem obligatoriu, se pot face niște estimări, însă există tot timpul o marjă de eroare. Deci ar trebui să vedem dacă avem o bază obligatorie sau nu. Și e clar că există și un element de risc, însă dacă nu riști, nici nu câștigi nimic. Eu cred că trebuie să existe o schimbare în ceea ce privește baza fiscală comună consolidată. Deci dacă vrem ceva, dacă vrem un prim pas, trebuie să ne asumăm un risc. Și dacă vom vedea că trebuie făcute ajustări, atunci va trebui să le facem. Deci nu putem evalua situația decât după încheierea unui ciclu fiscal. Deci doar atunci se pot evalua lucrurile. Și e clar, statele membre pot avea acea supleță pentru a stabili rata de impozitare, pentru a putea finanța politicile, politicele de care au nevoie. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să revenim la tine la sfârșitul dezbaterii, deoarece poate că vor mai apărea și alte elemente. Decis. Cred că e bine să purtăm o dezbatere o dezbatere în care să includem absolut toate ideile uh, ce există cu privire la CCTB. Există păreri conform cărora acest, uh, această taxă, bază comună de consolidată, ar putea aduce avantaje uh, companiilor și există păreri conform cărora această bază fiscală comună, din potriva, ar fi în detrimentul majorit- majorității. Deci, tocmai de aceea, eu cred că ar trebui să discutăm și argumentele pro și argumentele contra. În momentul de față, cred că ar trebui să ne rezumăm discuția mai degrabă asupra bazei fiscale, să nu trecem la cotele de impozitare. Știm că la capitolul TVA am încercat să modificăm regimele de impozitare pentru a încuraja um, competiția, pentru a încuraja competitivitatea. Am făcut lucrul acesta, uh, spre exemplu, în domeniul turismului. Am putea face același lucru și în cazul bazei fiscale. Se, lucrul acesta uh, se practică deja în unele state și ar putea fi practicat de asemenea și de alte state. Deci, ar trebui, din punctul meu de vedere, să explicăm faptul că avem nevoie de acest tip de flexibilitate pe viitor, chiar dacă la un moment dat vom uh, adopta ceva mult mai armonizat și chiar mult mai uh, transparent. Deci dacă ne gândim la bazele fiscale, n-ar trebui să arătăm cu degetul spre Irlanda, ci ar trebui să ne gândim uh, atât la baza uh, fiscală cât și la rata de impozitare care reprezintă un pachet atrăgător, un pachet uh, atrăgător folosit de unele state membre. Și acum dau cuvântul Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt șeful de unitate care s-a, unitate care s-a ocupat de majoritatea rapoartelor cu privire la CCCTB și, prin urmare, uh, Cred uh, că această discuție a fost foarte interesantă. Am ascultat comentariile europarlamentarilor și am uh, observat trei idei recurente și anume opțional, caracterul opțional, consolidarea și mai apoi cotele de impozitare. Uh, ei bine, eu cred că ideile care au fost iterate astăzi sunt foarte interesante. Vă asigur că Comisia le va uh, cerceta cu mare atenție odată ce vor fi incluse în raportul final. Dați-mi voie să fac și eu uh, trei comentarii. În ceea ce privește caracterul opțional, ei bine, această discuție a fost uh, purtată și în cadrul grupului de lucru al Consiliului. Dați-mi voie să vă amintesc că atunci când uh, unii uh, susțin că statele membre ar putea avea mari dificultăți în a gestiona două seturi de reguli în ceea ce privește baza fiscală, uh, eu nu pot decât să vă atrag atenția asupra faptului că în propunerea Comisiei uh, se stipulează cât se poate de clar faptul că dacă statele membre nu vor să aibă două sisteme concurente uh, în domeniul fiscal, își pot uh, pur și simplu apropia sistemul național de sistemul care stă la baza CCCTB. Deci, acest lucru este foarte important. În al doilea rând, să vorbea despre standardele internaționale de raportare financiară și de apropierea de acestea. Uh, Unul dintre mm, motivele pentru care nu am vrut să ne apropiem direct de IFRS este acela că în momentul de față nu toate companiile europene pot folosi IFRS. Deci statele membre fie permit, fie cer explicit uh, companiilor să folosească standardele acestea. Nu există o obligativitate sau o posibilitate oferită companiilor de a folosi uh, standardele de raportare financiare internaționale. A treilea comentariu cu privire la subsidiaritate. Poate că nu știți, însă nouă parlamente naționale, pornind de la protocolul 2 al tratatului de la Lisabona, ne-au uh, trimis avize în care spuneau că această propunere a noastră uh, încalcă principiul subsidiarității. Ei bine, aceste, aceste avize, aceste rapoarte au uh, reprezentat 13 voturi, nu 18 voturi așa cum uh, ar fi necesar pentru ca o cercetare publică să poată fi făcută. Însă cu toate acestea, Comisia a transmis un răspuns fiecăruia dintre cele nouă parlamente naționale. Ultimul răspuns a fost transmis în septembrie și a explicat din ce motiv, din punctul de vedere al uh, Comisiei, propunerea aceasta nu încarte, nu încalcă principiul subsidiarității legalității sau al proporționalității. Deci vă spuneam asta în cazul în care nu știați deja. În orice caz, Comisia este încântată de uh, discuția pe care o purtați dumneavoastră aici la Parlamentul European și cu siguranță vom analiza cu mare atenție avizul Parlamentului European odată ce el va fi finalizat. Vă mulțumesc! Ildico, mai vrei să spui ceva? Îți dăm ție cuvântul și mai apoi uh, revine Marian. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit replica reprezentantului Comisiei și, sincer să fiu, nu cred că am primit o, un răspuns la întrebarea mea. Vreau să aflu care sunt perspectivele de creștere ale Uniunii Europene odată cu introducerea acestui, acestui sistem, acestui sistem propus de către Comisie. De asemenea, vreau să aflu care sunt statele membre care au o creștere slabă în momentul de față, statele membre care ar putea fi impedimentate în activitățile lor economice odată cu introducerea acestui sistem. Poate uh, reprezentantul Comisiei vrea să răspundă acum sau uh, va reveni altă dată. Nu, uh, răspund acum, îmi cer scuze că nu am oferit un răspuns clar în prima intervenție. Ce avem noi la comisie? Avem toate analizele economice și analizele de impact care încearcă să afle tendințele și direcțiile generale din Uniunea Europeană. În ceea ce privește acele state membre care sunt mai vulnerabile decât celelalte, ei bine, în rapoartele sale, Comisia a încercat să modeleze o serie de scenarii, scenarii care reflectă efectele acestui sistem asupra diferitelor state membre. Dar bineînțeles că evaluarea depinde de situația din fiecare stat membru și de decizia luată de statul uh, respectiv cu privire la rata de impozitare. Dar problema e că noi nu uh, facem o propunere pe marginea ratei de impozitare, ci facem o propunere cu privire la baza fiscală consolidată. Ei, și tocmai de aceasta, această neconcordanță ne face să nu vă putem da uh, informații cât se poate de concrete. Asta în primul rând. În al doilea rând, acestea sunt previziuni. Una dintre întrebările pe care le-am pus-o statelor membre în procesul de consultare a fost următoarea. Știți care va fi venitul nostru fiscal în următorii 5-10 ani? Răspunsul statelor membre a fost nu nu se știe care va fi această sumă uh, exactă. Prin urmare, Comisia acum încearcă să modeleze, uh, uh, să evalueze, să cântărească acest impact, pornind de la niște informații incomplete. Dar vă asigur că tot ceea ce am creat a fost publicat. Eni, vrei să intervii? O întrebare o întrebare pe care vreau să o adresez uh, reprezentantului Comisiei. Pornesc de la ultima, ultimul comentariu pe care l-am auzit. Ne puteți spune care vor fi uh, veniturile fiscale? Adică, dacă e să atingem obiectivele uh, Comisiei Europene, atunci acest sistem ar trebui, cel puțin într-o oarecare măsură, să aibă un caracter obligatoriu. Deci, vedeți, acestea sunt niște, aceștia sunt niște pași cât se poate de hotărâți în ceea ce privește fiscalitatea europeană. Și bineînțeles că toată această discuție trebuie să fie purtată în cadrul uh, consolidării fiscalității politicii fiscale uh, comune. Și acesta este un uh, pilon esențial al uh, dezbaterii noastre. Deci ce facem? Uh, stabilim, pe de o parte, reguli cu privire la armonizarea bugetară și în același timp refuzăm să propunem uh, măsuri de același gen în uh, cazul fiscalității care este un element esențial al bugetului național. Bineînțeles că îmi doresc un consens la nivelul celor 27 sau a celor 17 state membre. Însă, pentru că acum am început dezbaterea pe această temă, o mai bună coordonare fiscală, cel puțin în sânul zonei euro, eu cred că nu am putea să, să nu punem, să nu spunem lucrurilor pe, pe nume. Deci, haideți să n-am putea să, o, să există un, să avem un caracter obligatoriu, cel puțin uh, la început, pentru ca mai apoi lucrurile să, să se unitarizeze în, în întreaga Uniune Europeană? Marian, Vă mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, comentariile pe care le-au uh, prezentat. Aștept uh, noile amendamente. Mă bucur foarte mult că am avut această discuție astăzi și nu pot decât să îmi dau seama că, da, totul este în strânsă dependență, toate lucrurile sunt în strânsă dependență. Vedeți, economia, politica, sunt, uh, sunt atât de interconectate încât orice fel de decizie luată la nivel politic are efecte asupra părții economice. Prin urmare, ce deduc de aici? Că avem nevoie de o coordonare perfectă în uh, politicile noastre. Însă, bineînțeles că trebuie să începem de undeva această coordonare și trebuie să dăm dovadă de, de curaj în uh, asumarea responsabilităților. În orice caz, dezbaterea mi-a arătat că există un mare interes vis-a-vis -vis de CCCTB. Am discutat de asemenea cu Comisia, cu Consiliul, cu diferite alte organisme și eu personal consider că acest principiu a fost și această propunere a fost foarte bine pregătită de către Comisie. Nu a fost uh, un fel de încercare. Nu, totul a fost pregătit în detaliu și ar fi păcat să punem sub semnul întrebării tot efortul care a fost, uh, a fost făcut. Nu știu dacă există un consens la nivelul Consiliului, dar cu siguranță la nivelul Parlamentului este, există acest cons, consens. Dacă vrem ca vocea Parlamentului European să fie ascultată, noi ar trebui să avem o atitudine realistă, dar în același timp ușor ambițioasă. Eu nu cred că ar trebui să fim extraordinar de ambițioși în contextul acesta. Dacă am avea o abordare realistă, eu cred că am putea avea mult mai mult succes. Ce înțeleg prin abordare realistă? Înțeleg uh, evaluarea situației fiecărui stat membru în parte. Uh, ei bine, aștept cu nerăbdare amendamentele și sunt absolut convinsă că dacă colegii sunt deschiși, vom putea ajunge la un numitor comun și vom putea crea împreună un uh, aviz foarte bun. Încă un, uh, un lucru. Cum poate fi uh, evitată o situație de genul celei din Delaware aici în Europa? Ei bine, În momentul de față nu avem uh, impozitare la sediu, dar sediul este controlat. În propunerea actuală se vorbește despre o împărțire a veniturilor fiscale între toate statele membre în care uh, o companie are sucursale. Deci vedem că ne, ne uh, Uh, îndepărtăm foarte, foarte mult de exemplul uh, Delaware. Bineînțeles, însă uh, se pune întrebarea cum am putea evita situațiile în care sediul companiei este stabilit în acel stat membru care oferă mai multe stimulente fiscale. Ei bine, aceasta este o întrebare la care nu pot să răspund în momentul de față, poate că data viitoare, cine știe. Dar deocamdată vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, o dezbatere interesată. 8 decembrie la prânz, termenul limită de depunere a amendamentelor. Discutăm amendamentele în 9 ianuarie, discu- uh, vrem să votăm în 6 februarie și sperăm să ajungem în plenară în martie. Vă mulțumesc foarte mult. Acum așteptăm câteva minute sosirea tuturor colegilor și împărțirea listelor de vot, însă vom reveni, vom reîncepe discuțiile la ora 11 fix. Mulțumesc!

astăzi.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 V-aș ruga să luați loc, să vedem cine e în sală și să putem să ne reluăm activitatea. Aș avea câte anunțuri ale președinției înainte de a trece la vot. Acum că avem destui membri în sală, am să încerc să fiu subcintă. În primul rând am avut un trialog ieri. S-au făcut progrese în anumite domenii, însă încă nu ne-am încheiat activitatea pe acest capitol. O să mai avem întrerup și în următoarele săptămâni în ceea ce privește directiva prin abuzul pieței. O să vă spun că LIBE ne-a solicitat cooperarea în temeiul regulii 51 în ceea ce privește acele părți care se referă la sancțiunile penale, este componenta din directivă. Libe a spus că interesul lor este acela de a avea o anumită armonie în interiorul legislației europene. Acesta se bazează pe articolul 32 care se referă la conținutul referitor la chestiuni penale și se dorește facilitatea cooperării autorităților în materie de impunere a legii. Eu am să scriu o scrisoare președintelui conferinței președintelor de comisie, obiectând împotriva acestei solicitări celor de la Libia li s-a cerut un aviz ordinar și eu aș dori să avem o cooperare informală în materie de chestiuni penale. Deci asta să fie baza noastră de lucru în primul rând. După cum s-a cerut și anterior, uh, vă anunț în legătură cu delegația din Danemarca, care a avut loc pe 24-25 noiembrie, eu, domnul Stolojan, Ion Van Gogh și un membru local, An Jensen, am avut întâlniri constructive cu președinția și cu alte organizații, inclusiv cu secretariatele permanente din Ministerele Economiei și ale Internelor și Ministerul Afacerilor și Creșterii economice. Am avut o mică problemă, unul dintre miniștri era bolnav, n-am putut să ne întâlnim cu domnia sa, ne-am întâlnit cu ministrul pentru impozitare, guvernatorul Băncii Centrale cu reprezentanții sindicaților, cu Asociația Bancherilor din Danemarca, o întâlnire cu membrii Parlamentului danez responsabil de afaceri europene, servicii financiare. Am discutat uh, reglementările privind serviciile financiare și chestiuni macroeconomice, spune președinta, și am discutat, printre altele, prioritățile președinției daneze. Acestea au fost identificate ca fiind în principal CCTB-ul, taxa pe tranzacții financiare, criza din zona euro, creșterea și ocuparea forței de muncă, datoria suverană, serviciile financiare și reglementarea acestora. De asemenea, aș dori să vă reamintesc că există o întâlnire a coordonatorilor, o întâlnire deschisă a coordonatorilor, aceasta după masă la 4 și 15 până la 45 în PHS 1A002, adică aici. Întâlnirea este deschisă publicului, se va concentra pe opțiunile pentru eurobonduri și propunerea fondului de răscumpărare, interpretare în germană, engleză și franceză doar. Sper că alți membri vor participa. Acestea fiind zise, putem trece acum la vot sperăm dacă primești și o listă de vot, spune președinte. Punctul 5 de pe ordinea de zi. În primul rând, propunerea pentru regulament privind emiterea de monede euro. Suntem gata? Domnul Ludvigson, Uh, instalația mea nu funcționează, consola mea nu funcționează. Am putea face un test. Votul este deschis, să vedem ce se întâmplă. Bună dimineața tuturor! Revină got. A votat toată lumea? Avem 32 de console active, dar 29 au înregistrat un vot. S-a păsat butonul? Bine, putem merge, merge mai departe. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, va trebui să verificăm amendamentul 9. votat toată lumea? Încă o persoană. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Stimați colegi, v-aș ruga să ridicați mâinile. Nu toată lumea e prezentă și, și o să vă tot întreb ca, cum ați votat dacă nu ridicați mâna. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral A al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral B al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri respins. Amendament oral C pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul amendamentele 17 și 18 spune președinta pentru împotrivă abțineri putem verifica? 17 și 28 domnule președinte. Acum a votat toată lumea, se adoptă 19 pentru, 15 împotriva. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. E greu de văzut cum voteze lumea în camera asta, spune președinta. Compromisul B raportorului sau amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost respins. Amendamentul 20 pentru. Amendamentul 20 pentru că nu s-a adoptat amendamentul anterior, respins, 20, 29 pentru, împotriva, abțineri, respins, amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, putem verifica că s-a respins acesta. Votul este închis se adoptă, de fapt, ce bine că am verificat. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alin, nu mă pot auzi, spune președinte. Pentru, împotrivă, verific, nu, nu văd mâini în aer. se adoptă oricum, însă n-au ridicat oamenii mâinile. Amendamentul 1 pentru aștept mâini din partea PP-ului împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri. putea verifica 3, cred că se adoptă, că au fost multe abțineri, dar... No. Încercați încă o dată, vă rog, votul. Votați încă o dată, votați de vreme, votați anticipat și des. Suntem încă la amendamentul 3. Închidem votul. Se adoptă. După cum mă și gândeam, amendamentul C în raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Un vot electronic pe text în formă modificată. A votat toată lumea. Se adoptă cu 35 de voturi, niciun vot împotrivă, nicio abținere și votul pentru legislație legislativă. Continuați votul, vă rog de fapt, ar, ar, ar trebui să te adaug și pe tine, 36. Deci se pare că sunt 36 pentru, nici vot împotrivă, nici o abținere. Vă mulțumesc și acum trecem mai departe la a doua parte, regulamentul Consiliului, punctul 6 de pe ordinea de zi, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9, verificăm atunci. Nu mergem mai departe. Votat toată lumea, votul este închis. Nu, era respins 21 împotrivă 14 pentru, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral A pentru, împotrivă, un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. M-ați derutat. Haideți să votăm electronic par să fie împărțite în trei grupe egale voturile aici. A votat toată lumea, închidem votul. Nu e respins, într-adevăr. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot electronic pe text în formula modificată. se adoptă cu 36 de voturi pentru, nu abțineri, nu voturi împotrivă și vot electronic pe rezoluția, rezoluția legislativă. Haideți încă trei persoane, mai trebuie să voteze, vă rog. Păsat toată lumea butonul. Haideți, încă un vot. Bun, închidem votul. 36 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Um, right. for three other amendments, and then uh, after that the vote on the, on the compromise A. Right, okay. I think what we do here, we've got three... Avem trei amendamente oral la compromisul A. Ar trebui să le votăm pe acelea separat, în primul rând. În primul rând, uh, amendamentul oral al socialiștilor, considerând privind declarația făcută de președinte și mai departe. Pentru? împotriva abțineri, respins. Al doilea amendament oral să includem cuvintele echilibrate înainte de macroeconomic surveillance. Pentru împotrivă, abțineri, respins și acesta și al treilea amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum trecem la votul pe compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm textul în formula modificată, electronic vă rog. A votat toată lumea, închidem votul. 33 pentru, 3 abțineri, Nimeni nu e împotrivă. Vă mulțumesc. Și cu asta am terminat. Vă mulțumesc foarte mult. Avem o întâlnire a raportorului din umbră pentru CEPA. V-aș ruga să plecați în liniște.